10 zile, Franța a fost atacată într-un mod foarte brutal. Un atac terorist de o dimensiune și o brutalitate necunoscută până acum, care au vizat viețile mai ales a tinerilor, tineri care au fost uh, uciși într-un mod groaznic. Astăzi suntem, ne reunim într-o instituție care are sediul în Franța, pe pământ franțuzesc pentru prima dată. Drept urmare, doamnelor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc pentru modul în care ați participat la comemorarea, la momentul de reculegere de săptămâna trecută și aș dori să exprim din nou solidaritatea noastră față de națiunea franceză, să spun că suntem alături de familiile celor uciși și cred că trebuie să ne gândim și la victimele atacurilor teroriste din Bamako și la victimele atacurilor teroriste de peste tot, unde oameni nevinovați sunt măcelăriți de teroriști. Doamnelor și domnilor, trăim în um, vremuri în care ne confruntăm cu provocări foarte mari. Numărul victimelor la care trebuie să ne uh, gândim, pentru că nu este posibil să facem o ierarhie a celor care și-au uh, pierdut uh, viața, acest număr este unul foarte mare. Drept urmare, comemorarea victimelor atentatelor din Paris și a victimelor atacului din uh, Bamako sunt uh, pe picior de egalitate cu comemorarea victimelor uh, din Siria, din Irak, victime ale așa numitului stat islam, o organizație care încearcă să distrugă cu aceste acte brutale toate valorile fundamentale, elementare pe care le avem cu toții și în acest context Aș dori să ne ridicăm să ținem un minut de reculegere în comemorarea tuturor victimelor terorismului. Vă mulțumesc. și domnilor, în această dimineață am avut sarcina tristă de a reprezenta Parlamentul European la funeraliile oficiale a fostului cancelar al Germaniei, Helmut Schmidt, o personalitate politică deosebită nu doar pentru Republica Federală Germană, dar și pentru Uniunea Europeană. După cum știți, Helmut Schmidt um, fusese un uh, prieten apropiat al lui uh, Valéry Giscard d'Estaing, fost președinte al Franței și împreună au fost cei care au gândit Uniunea Economică și uh, Monetară. În calitate de om politic și de publicist, Helmut Schmidt a contribuit foarte mult la Uh, consolidarea, aprofundarea proiectului european și la relații pașnice pe plan global. Helmut Schmidt, doamnelor și domnilor, a fost un șef de guvern dintr-o țară în, din care provin și eu și care într-o perioadă marcată de acte de, tero- de, acte de terorism a, a, s-a orientat în urma unui principiu la care nu a re- renunțat. Cei care nu reușesc să găsească uh, pacea, să respecte împăcarea între oameni, uh, vor eșua până la urmă și cred că aceasta trebuie să fie și calea pe care trebuie să urmăm și noi. Trebuie să garantăm atât cât ne este uh, putem eh, liber, securitatea cetățenilor noștri, însă să nu distrungem în același timp libertățile cetățenilor noștri. Aceasta deci este sarcina Parlamentului European. Meine Damen und Herren, das Domnilor și domnilor,